și domnilor! Bună dimineața tuturor reprezentanților Comisiei! Iată că sunt, este ultima ședință pentru mare parte dintre noi înainte de concediul de vară, așa că haideți să discutăm ceea ce trebuie să discutăm cât mai repede. Avem trei puncte pe ordinea de zi. Mai întâi, modernizarea serviciilor vamale vom avea un scurt schimb de vederi uh, referitor la vizita comisiei noastre săptămâna viitoare în Ungaria, o vizită pe care o amânasem și apoi încă un punct pe ordinea de zi, raportul Rivelini referitor la descărcarea de gestiune 2009, bugetul general al UE, Consiliul. Coordonatorii au avut ocazia să discute cu președinția Consiliului și domnul Rivelini va trage în expunerea sa concluziile ce se impun. Nu sunt observații? Nu? Foarte bine. Atunci trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi și în calitate de raportor aș vrea să vă prezint proiectul de aviz referitor la modernizarea serviciilor vamale. După cum știți, am redactat un proiect de aviz, un aviz, prin definiție, este unul scurt, concis și am încercat în câteva puncte să fac un rezumat. Șapte puncte în total. Mai întâi, am vrut să schițez contextul cum anume se uh, desfășoară aceste controle vamale. Și, într-adevăr, cele care funcționează reprezintă un adevărat atu pentru Uniunea Europeană și sunt o sursă de venituri uh, deosebit de importante pentru Uniunea Europeană. E una dintre sursele de venit tradiționale care corespund a 16,7 miliarde pentru bugetul 2011. În mod indirect, serviciile vamale contribuie de asemenea la o mai bună încasare a TVA și la un calcul mai corect al TVA. E vorba, de asemenea, din nou de încă o sumă de 16 miliarde de euro. Iar frauda și neajunsurile și neregularitățile pot fi împiedicate de către uh, cei care lucrează în vamă. Deci e vorba de 16 miliarde direct și 16 indirect. Iar vame și influențează uh, în mod indirect și piața internă. Într-adevăr, dacă operațiile vamale nu se derulează în mod corect, acest lucru se repercutează direct la nivel de întreprinderi întreprinderile fiind elementul de bază al pieței interne. Aceste întreprinderi sunt defavorizate comparativ cu cele, acele întreprinderi care trișează sau care au un avantaj ca urmare a fraudei directe sau indirecte. În al treilea rând, aș vrea să evoc o idee pe care am invocat-o deja încă din anii 1990, secolul trecut, am creat o comisie de anchetă specială în uh, cadrul Parlamentului European referitoare la frauda în cazul tranzitului vamal. Și foarte multe persoane la momentul respectiv și-au pus întrebarea cum funcționează serviciile vamale în Uniunea Europeană. Și la momentul respectiv ne doream ca vama, și să aibă o activitate simplificată. Uh, și să existe o legalitate de plină a condițiilor, în așa fel încât toate controlele să se desfășoare în același fel, cu rezultate comparabile, cu proceduri comparabile și este evident că unul dintre factorii cei mai importanți îl reprezintă crearea unui sistem de schimb de informații care trebuie să fie instaurat rapid. Comunicațiile și comunicările trebuie să fie, instanta, uh, să fie uh, rapide și sistemul trebuie să fie foarte bine structurat. În cel de-al patrulea rând, mă refer la un punct pe care noi l-am subliniat deja în această comisie în trecut, ca urmare a unui raport special al Curții de Conturi referitor la simplificarea procedurilor vamale. Aceste proceduri simplificate au drept scop, acolo unde se poate acest lucru, să reducă formalitățile la un strict minim. Dacă sistemul este aplicat, acesta trebuie să fie aplicat în mod corect. Și, într-adevăr, nu trebuie să uităm că cea mai importantă parte, și anume 70% din toate procedurile, sunt revizuite ca urmare a acestei decizii de simplificare. Și raportul special al Curții de Conturi dus, uh, fusese ocazia pentru a trage anumite concluzii. Au existat foarte multe pierduri, pierderi de venituri și au existat foarte multe fraude și abuzuri. Și iată că astfel ajung la cel de-al cincilea punct al uh, prezentării mele, Comisia trebuie să uh, vegheze la realizarea unor audituri foarte stricte. Și deci, auditarea operatorilor economici trebuie să fie sistematică, în așa fel încât acești operatori să poată fi acoperiți de anchete, chiar dacă ei aplică procedurile simplificate. Cu alte cuvinte, controlele vamale trebuie să se facă pe baza unei analize a riscului și de altfel, în acest sens, Curtea de Conturi a subliniat acest lucru. Ea pledase în mod clar pentru ca uh, această analiză de risc să fie executată pe baza unei uh, analize automate a datelor și la momentul respectiv Curtea de Conturi subliniază că statele membre uh, care adoptau astfel de atitudine nu erau suficient de numeroase. Deci, trebuie să cerem comisiei ca această procedură să fie generalizată. Și cel de-al șaptelea punct, uh, după cum știți, nu puteam să scriu prea mult într-un aviz care este uh, destul de redus uh, prin definiție, dar mă refer la raportul din mai 2010, vorba de raportul de descărcare, descărcare bugetară pentru comisie, era raportul domnului Macachis. și mă refer de asemenea și la rezoluția care reia toate rapoartele speciale ale Curții de Conturi și există și un capitol întreg referitor la vamă și proceduri vamale. În plen au fost adoptate concluziile și sper că aceste concluzii vor fi uh, transmise Comisiei pentru uh, piața internă. Iată, deci, aceasta este prezentarea mea și dacă aveți comentarii, le voi asculta cu atenție, în așa fel încât să putem modifica acest text. Aveți uh, observații, domnul Itela? Uh, Tässä Mulțumesc, domnule președinte. E o bază de lucru foarte bună și sunt de acord cu toate punctele pe care tocmai le-ați evocat. Cunosc sistemul vamal, mai ales la frontiera dintre Finlanda și Rusia. Deci e vorba de o frontieră între o țară membră a Uniunii Europene și o țară terță. Avem nevoie cu siguranță de îmbunătățiri. Analiza automatizată a datelor e un element de care avem absolut nevoie și această idee de analiză a riscului este de asemenea o idee valoroasă. Comisia ne-a dat de înțeles că nu avem decât o singură agenție vamală și că vama trebuie să funcționeze identic peste tot în Europa. Noi avem nevoie de o armonizare și de o actualizare, aducere la zi a sistemelor noastre, pentru că în momentul de față situația este insuportabilă. Uh, sistemul nu funcționează în mod optim. Propunerile dumneavoastră sunt foarte bune. Dank u. Ik heb ook een uh, woordmelding van de heer Rubich. Domnule președinte, vă mulțumesc. O întrebare care se pune uh, în mod recurent uh, este uh, care raportul dintre evaziunea fiscală de tip VAMAL și evaziunea de tip TVA. Dacă s-ar putea să existe o reprezentare mai exactă a acestui raport, ar fi foarte util. Zijn er nog collega's die uh, opmerkingen hebben, die willen tussenkomen? Nee? Mai sunt și alți colegi care au observații? Dacă nu este cazul, atunci îi răspund domnului Rubiș. A, nu. Eh, dăm mai întâi cuvântul comisiei pentru că eh, și comisia a primit câteva întrebări și există și câteva recomandări pentru comisie în avizul meu. Deci, haideți să dăm cuvântul în comisiei. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși uh, membri deputați, uh, membri ai Comisiei Cont, mă numesc Celinski, lucrez în Direcția Generală Taxud și parte din sarcinile mele de serviciu se referă la metodele simplificate dar uh, avem și cu noi uh, în echipa noastră și colegi de la Direcția Generală a Bugete. Mai întâi, în legătură cu modernizarea serviciilor vamale și uh, armonizarea, uh, facilitarea uh, controlului. Și apoi vă voi vorbi și despre procedurile simplificate. Mai întâi, așadar, Vreau să spun că suntem de acord cu comisia dumneavoastră și cu proiectul de aviz care este dat uh, Comisiei INCO uh, raportare pe fond. Uh, putem confirma că 70% din procedurile vamale sunt acum proceduri simplificate. Este un element foarte important de facilitare a controlului vamal și un mare avantaj pentru agenții economice europeni și pe economia europeană în ansamblu. Am, am citit foarte atent uh, raportul Curții uh, de Conturi și ne preocupă problema controlului uh, în statele membre. Nu înseamnă că până acum nu ne-a preocupat, dar uh, înseamnă cel puțin că ne vom intensifica eforturile pe viitor. Um, tocmai de aceea am programat o serie de uh, sesiuni de informare pentru statele membre. Am început uh, vizitele de monitorizare în state membre. Am desfășurat deja șapte astfel de vizite și vom face tot ce ne stă în putință pentru a rezolva, așa cum a cerut uh, Comisia, cel puțin jumătate din statele membre până la sfârșitul acestui an. Sigur că acest lucru nu este ușor. Uh, lucrăm împreună cu colegii noștri de la Direcția General Bugete, dar um, suntem angajați ferm uh, pe linia aceasta controlelor și um, pentru implementarea recomandărilor făcute pentru statele membre. Uh, ne interesează în special controlele preauditare, adică cele în baza cărora se vor emite diferite autorizări. Uh, vrem să uh, vrem să urmărim foarte îndeaproape cum este prelucrată declarația simplificată, declarația vamală simplificată în statele membre. În același timp, numărul de controle fizice eh, solicitat nu va fi totuși atât de mare. Eh, noi, eh, pentru controlele noastre și pentru măsurile și procedurile simplificate, aplicăm metoda analizei de risc și controlelor bazate pe analiza de risc. Tot ceea ce facem Uh, facem în temeiul acestui raport din partea Curții de Conturi uh, și pe baza recomandărilor uh, Comisiei dumneavoastră în vederea modernizării serviciilor vamale. Este așadar un proces în curs de desfășurare și pot să vă spun că suntem pe cale de a ne intensifica eforturile pentru a asigura o și mai bună protejare a intereselor Uniunii Europene dar nu în întâlnul rând și pentru a promova modernizarea serviciilor vamale în Uniunea Europeană. Un efort special îl dedicăm protejării resurselor noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult Comisia. Cred că vrea să ceară cuvântul și uh, reprezentantul Direcției Generală Bugete. Bună ziua, domnule președinte. Sunt uh, președintele uh, Direcției de uh, Resurse Tradiționale în cazul Direcției noastre generale. Vreau să mă refer la procedurile simplificate, în speță la punctul 4 din aviz, unde se spune că procedurile simplificate nu trebuie să ducă la pierderi nejustificate a, din veniturile bugetare. Cred că aici se face referire, de fapt, la procedurile simplificate, cum sunt ele evocate în raportul Curții Europene de uh, Conturi. Uh, noi urmărim și îndeaproape toate uh, constatările făcute de Curtea de Conturi Europeană și, de fapt, concluzia noastră este că, de fapt, constatările uh, sunt uh, destul de limitate. Sunt, uh, sunt menționate 79 de neregularități. Noi verificând 55 dintre ele nu am găsit uh, abateri majore. Per ansamblu, așadar, consecințele definitive ale acestor controle impuse nu sunt uh, deosebit de importante. V-am transmis de altfel și un raport uh, preliminar uh, și peste scurt timp va urma și raportul nostru final pe această temă. În ce privește inspecțiile noastre pe care le desfășurăm în statele membre, în domeniul resurselor tradiționale, uh, acordăm atenție specială controlelor uh, uh, vamale ale autorităților uh, naționale. Uh, în ultimii trei ani am uh, desfășurat uh, controle privind uh, implementarea noii strategii vamale în toate statele membre și în raportul nostru sunt cuprinse toate concluziile acestor inspecții. Uh, în raportul nostru ținem cont și de uh, situația în evoluție din statele membre, precum și de raportul Curții de Conturi Europene. Săptămâna trecută am prezentat acest uh, raport și tuturor directorilor general din, din Comisariatul pentru situații vamale și taxare. Pe ansamblu pot să spun că reacția din partea statelor membre a fost pozitivă și practic cel puțin două treimi din constatările noastre au fost rezolvate de acestea sigur, rezultatele finale încă vor fi raportate către comisia noastră în cele ce urmează. Ne interesează a, în prezent controlele locale și procedurile standard aplicate în timpul acestor controle. Ne interesează și să vedem dacă auditurile preautorizare sunt desfășurate conform noilor norme. nu doar cantitativ, ci și calitativ ne interesează cum sunt desfășurate aceste controle. Deci, uh, în ce privește statele membre și controlele vamale desfășurate acolo, chiar uh, am luat măsuri concrete prin uh, inspecțiile pe care le-am desfășurat. Aceste controle sunt evident de maximă importanță pentru a Uh, apăra interesele uh, noastre în întreaga Uniune Europeană, în ce privește aspectele vamale și bugetare. Mulțumesc foarte mult! Eu cred că acest raport uh, interimar pe care ni-l veți mai trimite sau ni-l urmea sau ni l-ați trimis deja Uh, nu a ajuns la mine. Poate că puteți să vă asigurați să ajungă chiar uh, la noi uh, în mod concret și atunci putem vedea cum reacționăm la ea. Doamna Gressler. Având în vedere că de șapte ani suntem preocupați cu această situație și nu, chiar, nu am avansat tocmai foarte mult. Vreau să întreb care sunt uh, competențele lipsă sau, sau care sunt obstacolele în care a unui progres sau uh, care e motivul pentru care progresele sunt consemnate cu oarecare lentoare? E vorba de uh, lentoarea cu care lucrează autoritățile naționale? Een concrete vraag van, van mevrouw Gris. O întrebare concretă din partea doamnei Gresle. Există cineva de la comisie care ar putea să ne lumineze în această privință? Și, deci, care este motivul pentru care se progresează mult prea încet? Sigur, e o întrebare dificilă, îmi dau seama. Thank you very much, Mr. Chairman, and I... Domnule președinte, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este una dificilă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar trebuie să înțelegem mai întâi ce înseamnă progres lent. Noi mai întâi constatăm că există un progres. Uh, constatăm și o reducere a pierderilor proprii. Dar, de fapt, nu știm cât am pierdut dincolo de ce am recuperat. Uh, este o uh, chestiune foarte importantă. Tocmai de aceea, ca în cursul procedurilor de audit să găsim răspuns la toate întrebările noastre. Uh, uneori uh, suspectez că există fraudă și până la urmă nu există fraudă, ci există doar câteva neregularități. Dar uh, Sistemele vamale, uh, când elaborează analize de risc, trebuie să Uh, treacă și printr-un audit uh, corespunzător. Regulamentul 648 Security Amendments uh, reprezintă un temei juridic, zicem nu-i destul de șubre, dar totuși un temei juridic pentru armonizarea procedurilor încercăm să ne folosim de acest temei pentru a aplica aceleași metode, pentru a lucra în același fel în toate statele membre. Am avut reacții foarte pozitive din statele membre uh, pe această temă. Și acum doi ani chiar am fost surprinși să aflăm că statele membre la nivelul direcțiilor generale vamale au declarat că dacă temeiul juridic nu este suficient, ar fi dispuse să meargă mai departe și chiar să semneze un soi de convenție între statele membre privind armonizarea regulilor și procedurilor, respectiv activitatea de constituire, realizare de profile de risc. Noi am vrea să mergem și mai departe. Noi vrem o armonizare totală și uh, prin asta încercăm să stimulăm statele membre și mai mult să coopereze. Cam atâta pot să vă spun acum. Mulțumim. Întrebarea doamnei Gresle mă inspiră. Uh, ar fi foarte bine dacă am putea să uh, ne gândim să elaborăm un raport de inițiativă pentru 2012-2013 Uh, în care să uh, facem o inventare a situației vamale, a fraudelor vamale actuale și în baza acestora să fac, elaborăm niște uh, recomandări. Poate n-ar fi rău ca în, într-un astfel de raport de inițiativă să ne coordonăm și cu DigiBugete și cu Direcția Generală Taxud pentru a ajunge la propuneri și mai concrete. Comisia. Să nu uităm că uh, mediul vamal este în continuă mișcare, în continuă dezvoltare. Uh, diferitele forme de comerț uh, devin și mai diversificate, deci situația de astăzi nu mai este deloc situația din anii 70. S-au schimbat practicile vamale, practicile de fraudă, s-au schimbat și diferitele tipuri de control. Deci, lucrăm uh, pe nisipuri mișcătoare și trebuie de aceea ca statele membre să se adapteze din mers și în continuu la uh, situația actuală să desfășoare controle tot mai țintite, să desfășoare controle în baza unor uh, analize de risc care între timp vedem că se automatizează, deci, deci nu neapărat progresele sunt doar lente, dar și situația este în continuă schimbare. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte uh, comentarii, nu? Bine, atunci încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Termenul pentru amendamente este 2 septembrie, ora 12, iar votul îl vom avea în următoarea reuniune a Comisiei Bugete. Trecem la punctul 11 doamna Gresle, Gresle raportoare, cu privire la delegația uh, Comisiei Cont în Ungaria. Sunt unii așadar care uh, nu vor uh, fi în vacanță 20-22 iulie și uh, ați primit deja câteva documente, dar doamna Gresele este șefa de acestei delegații și cred că doamna Gresele poate să ne informeze puțin mai uh, detaliat. Mulțumesc că uh, uh, eu cred că avem atâția vicepreședinți aici că am, am, am putea măcar coopta unul dintre aceștia într-o delegație de genul acesta sau să trimitem uh, să, să trimitem și un vicepreședinte acolo. Dar mă rog, avem un program foarte frumos care s-a schimbat încă puțin pentru că am încercat să am îmi exercit influența în a a vedea câteva proiecte care ne interesează pe noi mai mult. Deci vom face o vizită la metroul din Budapesta, apoi la o stație de epurare a apei, care este cel mai mare proiect din regiune în domeniul mediului. Și apoi un, vizităm și un proiect eh, de educație vocațională pentru persoană cu handicap. Deci, uh, iată o delegație, o vizită foarte interesantă. Vom întâlni și mai mulți politicieni uh, uh, maghiari. Trebuie menționat că delegația a fost deja amânată o dată. Um, nu știm care este motivul exact, însă știm că statele membre întotdeauna au cerut să mai amânăm aceste vizite, acum la 5-6 ani după aderare, eh, este timpul să facem o vizită și în Ungaria și știm că Ungaria are probleme destul de importante, deci eh, iată este un moment foarte oportun. Eh, mulțumim echipei tehnice pentru pregătirea Uh, și elaborarea detaliilor legate de această călătorie. Mă bucur foarte mult pentru că, că acum lista membrilor uh, acum este definitivă și uh, vreau să-i conjur pe membrii delegației noastre să nu-și mai schimbe încă o dată uh, părerea despre această delegație și să renunțe pentru că uh, acum suntem deja o fază de fin- finală. Uh, vom avea o destul de bună împărțire a competențelor, un membru al Comisiei, un colaborator din partea Comisiei Europene. Deocamdată atât, vreau să mulțumesc încă o dată echipei tehnice care a pregătit călătoria. Mulțumesc! Sunt întrebări? Observații? Nu? Apropo de ce a spus doamna Gresle, că sunt destul destul de mulți vicepreședinți și că ar trebui ca măcar unul să participe. Eu consider că mi-am făcut uh, treaba, doamna Gresle. De când sunt vicepreședinte am uh, uh, fost șef a două delegații, deci cred că și colegii acum pot să se ocupe. A, putem să trecem la următorul punct de pârnea de zi, dar iată că raportorul nu este în sală. Asta nu ne împiedică să discutăm, dar e supărător. Deoarece a, mi se spune că sosesc, sosește. Bine, atunci suspendăm ședința până când vine domnul Rivelini. Eh, Goed, de Dragi colegi, în sfârșit, raportorul nostru a sosit. Ne reluăm lucrările. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, așa cum știți, reuniunea coordonatorilor nu va avea loc, dar totuși acest punct este important. Există un litigiu între noi și Consiliu din cauza unei neînțelegeri pe o chestiune de principii și în luna mai am amânat acordarea descărcării de gestiune Consiliului. Domnul Rivelini este raportorul nostru și ieri dumnealui ne-a trimis un al doilea proiect de raport unde ne recomandă să refuzăm descărcarea pentru Consiliu. În proiectul dumnealui de rezoluție ne spune în mod detaliat și de ce. Am să-i dau cuvântul pentru ca să ne explice conținutul raportului dumnealui, cum stau lucrurile. Toți colegii nu știu poate că cu ocazia unei reuniuni a coordonatorilor am avut ocazia să ne întâlnim cu un reprezentant al Consiliului și domnul Rivelini ne va confirma, așa cum o face și la aliniatul 4, faptul că Consiliul estimează că dacă acordăm o descărcare de gestiune comisiei, atunci întreaga procedură de descărcare în baza articolului 319 din tratat, cu alte cuvinte, acesta este sfârșitul descărcării. Deci, din punctul lor de vedere, noi nu trebuie decât să acordăm o descărcare de gestiune comisiei și nu trebuie să ne pese de Consiliu. Dar noi nu acceptăm această interpretare a acestui articol din tratat și cred că din această cauză domnul Rivelini dorește să refuzăm descărcarea. Acum îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și în plus mă bucur de faptul că puținele cuvinte pe care le-ați rostit au clarificat foarte bine situația acestei descărcări de gestiune care fără îndoială atrage mult atenția și care trebuie să uh, fie considerată cu toată atenția cuvenită, deoarece rolul Parlamentului în sine este în joc în întreaga procedură de uh, descărcare de gestiune. Ați primit proiectul meu de raport. Însă dați-mi voie să uh, vă spun în câteva cuvinte care sunt uh, chestiunile rămase în suspens. Am să repet unele dintre lucrurile pe care le-a spus deja domnul președinte și îmi cer anticipat scuze, dar îmi doresc să existe un cadru de discuții clar pentru toată lumea. Mai întâi, care sunt aceste chestiuni aflate în suspens, unde încă discutăm? Parlamentul nu a primit niciun fel de răspuns la mai multe întrebări pe care le-a adresat în legătură cu descărcarea de gestiune pentru exercițiul bugetar 2009. Și aceste întrebări, care au fost trimise încă din prima fază a procedurii, se refereau mai ales la două puncte, unde chiar nu am primit niciun fel de reacție. Primul punct. Administrația Consiliului nu a acceptat nici măcar uh, o invitație din partea Comisiei noastre parlamentare de a se întâlni cu noi și de a discuta despre procedura de descărcare. Al doilea punct, Parlamentul nu a primit din partea Administrației Consiliului informațiile și documentele pe care le-a solicitat prin intermediul rezoluției de pe data de 10 mai 2011. Având în vedere aceste circumstanțe, eu am încercat în uh, proiectul de rezoluție să fac o analiză juridică atentă a dreptului Parlamentului de a acorda o descărcare de gestiune și care sunt consecințele neacordării acestei descărcări. Cred totuși că considerațiile Consiliului nu sunt nici raționale, nici acceptabile. Pentru că e anormal ca ei să spună că descărcarea de gestiune acordată Comisiei acoperă și alte instituții, așa cum a spus domnul președinte. Există patru motive. Primul, în articolul 319 din tratat, care trebuie să fie interpretat în contextul său și având în vedere uh, Uh, obiectul său, și anume că activitățile și executarea întregului buget al Uniunii Europene sunt supuse controlului democratic uh, în sensul larg al cuvântului al Parlamentului European. Deci Parlamentul trebuie să uh, adopte decizii separate de descărcare de gestiune pentru celelalte instituții și are și uh, autorizația să facă acest lucru. Iar Consiliul a confirmat această decizie prin decizia care uh, uh, a dus la crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Al doilea motiv. Descărcarea de gestiune este acordată de Parlament în deplină autonomie și acest lucru trebuie făcut nu numai pentru secțiunea de buget gestionată de către Comisia Europeană, ci și pentru celelalte secțiuni bugetare care sunt uh, în sarcina celorlalte instituții, așa cum o stabilește articolul 1 din regulamentul financiar. Al treilea motiv autonomia consfințită de regulamentul financiar a fost confirmată la nivelul tratatului prin ce scrie la articolul 335, care confirmă autonomia administrativă a instituțiilor și specifică faptul că Comisia Europeană nu trebuie să dea seamă pentru executarea bilanțului uh, uh, administrativ a altor instituții, așa cum scrie în articolul 1 din regulamentul financiar. În sfârșit, punctul 4 e un motiv de, de ordin practic, dar care are foarte mare importanță în ochii juriștilor. Se spune că separarea deciziilor de, a, de acordarea descărcării de gestiune poate să blocheze acțiunea Uniunii Europene. Deci, o problematică precum cea EUPOL sau Agenția Europene de Medicamente ar putea să fie un, o piedică în calea acordării descărcării, de gestiune comisiei. Totuși, din motivele pe care am încercat să vi le expun în mod sintetic, nu putem să acceptăm cererea Consiliului de a ajunge la un protocol de înțelegere potrivit căruia Parlamentul și Consiliul ar fi pe picior de egalitate, deoarece astfel se încalcă un articol și o literă din tratat care spune că Consiliul este o, o autoritate competentă pentru a da recomandări. Dar având în vedere practica, Consiliul răspunde în fața cetățenilor și trebuie să respecte regulile de bază ale democrației și potrivit acestor reguli, Parlamentul este centrul democrației în Uniunea Europeană. Deci noi nu putem să acceptăm poziția Consiliului. În fine, scopul descărcării de gestiune este următorul. Fiecare cheltuială efectuată din banii cetățenilor europeni trebuie să fie controlată și verificată de către cei care îi reprezintă pe cetățeni. Cu alte cuvinte, deputații europeni care au fost aleși în mod democratic. Această ultimă afirmație, această ilustrare cât se poate de simplă a ideii de bază a procedurii descărcării de gestiune și anume că banii cetățenilor care au fost cheltuiți trebuie apoi să fie verificați de către reprezentanții cetățenilor este, să spun așa, motivul cardinal pentru care noi nu putem să fim de acord cu poziția Consiliului. Cum spuneam, propunerea mea este să refuzăm descărcarea. Nu am primit documente, nu ne-am întâlnit cu nimeni. Deci, materii din punct de vedere concret, nu putem să acordăm o descărcare de gestiune. În calitatea mea de raportor, dacă s-ar schimba ceva, eu aș fi primul care ar propune modificarea textului rezoluției noastre. Încă un ultim lucru. Cred că ați primit o copie cu câteva uh, um, uh, puncte care nu sunt foarte precise, dar care vor fi clarificate prin amendamente tehnice. Și vă reamintesc faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 1 septembrie. Vă mulțumesc și uh, sunt recunoscător pentru faptul că toți colegii din toate grupurile politice sprijină atitudinea mea, căci a acord da sau nu descărcarea de gestiune este un gest uh, plin de greutate pe plan politic. Deci spuneam, am simțit în rândul tuturor grupurilor politice dorința de a reafirma rolul central pe care îl deține Parlamentul European. Și acest consens m-a uh, bucurat și mi-a dat forță să pregătesc uh, într-un mod optim, sper, această moțiune de rezoluție despre descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut, spune președintele. Cine dorește să ia cuvântul? Jens. Sondergaard. Beginnen met Jens. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Ähm, ich möchte Ihnen ausdrücklich danken, Herr Revellini. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Gaier. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Rivellini și aș vrea să-l felicit pentru această propunere. Cred că, într-adevăr, nu avem o altă cale de urmat. Grupul de lucru al uh, socialiștilor și democraților vă susține. Ceea ce observăm este că la Consiliu există această tendință de a, a evita răspunderea. Ori noi avem un gentleman agreement cu Consiliul am definit o procedură și procedura de descărcare bugetară nu a fost în întregime uh, oglindită. Nu am obținut informațiile de care aveam nevoie. În principiu, uh, cele prevăzute nu trebuie să fie modificate și președinția spaniolă a spus că nu există un temei acceptabil. Trebuie să găsim o procedură care să ne permită să găsim o, o posibilitate de a acorda descărcarea bugetară. Și atunci avem două posibilități. Mai întâi am avut o primă propunere uh, și descărcarea bugetară a Consiliului poate fi rezolvată în același timp cu cea a Comisiei și o a doua posibilitate ar fi fost ca noi să fi avut mai multe informații. Dacă avem mai multe informații, atunci putem acorda descărcarea. Și am noi discutat acest subiect de mai multe ori, dincolo de faptul că ar trebui totuși să clarificăm procedura pentru a ști exact cine controlează această procedură. Reprezentanții guvernelor sau reprezentanții popoarelor? Acum ar trebui să știm ce va face Consiliul concret la nivel de parlamente naționale. Poate că ceea ce se întâmplă acolo nu e întotdeauna suficient de bine controlat. Eu cred că putem considera că noi, pe la Parlamentul European, suntem autoritatea însărcinată cu acordarea descărcării bugetare a Consiliului. Și această interpretare este corectă. Chiar dacă este simbolic, acest această decizie este una importantă și îl susțin pe domnul Rivelini, noi refuzăm să acordăm descărcarea bugetară. Domnul președinte, mulțumesc, lucrurile sunt clare, domnul Sondergaard, în calitate de fost raportor de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îl felicit pe domnul Rivelini și vreau să-i și mulțumesc pentru munca depusă. Ați muncit foarte bine, domnule Rivelini, iar concluziile dumneavoastră sunt pe deplin întemeiate. Domnule președinte, eu nu cred că ar trebui să avem o poziție categorică față de Consiliu. Ar trebui să avem o poziție mai degrabă flexibilă, care să mizeze pe termen lung. Uh, și am... Însă pentru asta e nevoie de progres. Chiar dacă progresele sunt mărunte, ar trebui să fie constante. Și vedem că față de descărcarea bugetară precedentă nu reprezintă un progres, ci mai degrabă un pas înapoi. Și acest lucru nu numai că este inacceptabil, dar în plus de asta e o adevărată provocare. De aceea nu putem ajunge decât la o singură concluzie și în acest sens sunt de acord cu domnul Rivelini. Va trebui să ne întâlnim din nou și ne vom afla cu siguranță într-o situație în care nu vom putea decât să votăm într-un singur fel în toamnă. Dar, domnule Rivelini, trebuie să întredeschidem ușa în așa fel încât să autorizăm această posibilitate de progres. Și mai ar mai fi un punct specific asupra care aș dori să vă atrag atenția. E un punct pe care noi l-am evocat și fusese evocat de altfel și de uh, ministrul uh, ungar care uh, a venit în vizită la noi. Uh, mă refer la punctul 4. Conceptul în virtutea căruia noi acordăm descărcarea bugetară către comisie și atunci automat ar trebui să o acordăm și către Consiliu, cred că acest concept este oarecum ciudat. Poate că ar trebui să explicăm Uh, să vedem ce gândește branșa executivă, comisia. Comisia, în momentul în care primește descărcarea bugetară, interpretează acest lucru ca fiind și o descărcare bugetară acordată automat și Consiliului, pentru că dacă asta este concepția Comisiei, dacă asta este poziția sa, dacă noi nu suntem încântați cu Uh, informațiile înaintate de Consiliu, atunci nu ne mai rămâne decât o singură opțiune, și anume că ar trebui să refuzăm și descărcarea acordată Comisiei. Și dacă nu o facem de data asta, va fi cu siguranță data viitoare. Însă ar fi singura alegere pe care am putea să o facem în cazul în care Comisia ar susține Consiliul. Am fi obligați să punem pe toată lumea în aceeași oală, și unii și alții. De aceea cred eu că e nevoie de un mesaj foarte clar din partea Comisiei. Nu știu dacă, dacă vom primi un astfel de mesaj chiar astăzi, însă acest mesaj trebuie să fie unul rapid. Sunteți de acord cu această interpretare? Împărtășiți opinia Consiliului, uh, precum că cele două descărcări bugetare merg mână în mână și dacă una este refuzată, automat e și cealaltă uh, considerați că există o diferență între dumneavoastră la Comisie și uh, cei de la Consiliu? Mulțumesc. Și acum domnul uh, Jan Mulder. Bedankt, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu domnul Rivelini. Este foarte bine să putem să controlăm Consiliul. Însă, ce mijloace avem pentru a uh, constrânge Consiliul să uh, se miște? Avem oare? vreun instrument, vreun mijloc. N-am putea oare să renunțăm la acest faimos gentleman's agreement și să fie poate o procedură reciprocă și noi să dăm o descărcare Consiliului și Consiliul să ne ia o descărcare nouă. Personal, pe mine nu m-ar deranja această idee. Sunt de acord cu cei care au spus că ar fi nevoie ca Comisia să facă o declarație foarte clară. Nu știu dacă astăzi pot să fac acest lucru, dar trebuie să cerem și un aviz al Serviciului Juridic al Parlamentului. Domnul Ianitschi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost uh, raportor pe această temă, precum uh, colegul meu uh, din Suedia. Personal consider că Consiliul se comportă asemenea unui uh, uh, boxer în ploaie, care de fapt uh, dă lovituri uh, uh, în stânga și în dreapta, dar nu are niciun adversar adevărat. Se luptă cu umbra lui. Nu știu dacă așa ar trebui să stea lucrurile. În ce privește atitudinea noastră, mi-aduc aminte de ce a spus Margaret Thatcher cândva, când ea spunea că nu există altă alternativă. Și cred că suntem într-o situație asemănătoare. Nu există niciun fel de alternativă. Și cred că domnul Rivelin este de acord. Ex nu există niciun fel de alternativă. Sunt de acord cu raportorul. Trebuie să arătăm Consiliului că noi trebuie să fim cei care controlăm ce face Consiliul și trebuie să o facem și o vom face. Ce, sau, mă rog, ce face cu secretariatul Consiliului. Din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de alternativă descărcarea de gestiune acordată Comisiei nu include sau nu poate fi uh, evaluată ca fiind și o descărcare acordată Consiliului. Sunt de acord așadar cu colegul meu și cred că nici ministrul uh, uh, Ungariei, nici ministrul uh, Poloniei nu pot să fie de acord cu această interpretare. Uh, oratorul nu mai vorbește în microfon. denk dat de Raad uh, ons aan het boycotten is. Ai fost sabotat de Consiliu, ai fost sabotat de Consiliu. mam nadzieję, że teraz jestem słyszalny. No widocznie zbyt... Sper că acum mă puteți auzi, spune vorbitorul. Poate că am fost prea dur la adresa Consiliului. Totuși, cred că trebuie să protestez. Noi trebuie să facem ceea ce scrie în tratate. Trebuie să o facem cât mai repede cu putință. Trebuie să ne arătăm fiind uh, tacticieni. Nu trebuie să renunțăm uh, nici măcar la o, o, o firimitură din rolul nostru consfințit de tratate, de tratatul de la Lisabona mai ales, pentru că în tratatul de la Lisabona se spune clar că Parlamentul European are acest rol, un rol mai mare decât în trecut. Vreau încă o dată să adresez mulțumiri raportorului nostru și trebuie să fim duri cu Consiliul din acest punct de vedere. Mulțumesc! Doamna Also, das klingt jetzt so lustig, meine, das muss Acum, gândiți, gândiți-vă că lucrurile pot deveni și mai ridicole dacă zicem că nu descărcăm comisia pentru că nu oferim descărcare în sensul că nu acceptăm cu cea pentru Consiliu. Nu vrem să punem totuși în pericol descărcarea de gestiune pentru comisie. Deci trebuie să avem grijă cum justificăm uh, refuzul de a oferi descărcare de gestiune pentru Consiliu. Trebuie să știm exact care este temeiul uh, juridic uh, pe care îl putem invoca. De aceea cred că nu ar fi rău să avem și o, un aviz din partea serviciului juridic. Am primit 32 de răspunsuri uh, la 32 de întrebări. Din păcate s-a stins microfonul. Revine microfonul vorbitoare. Deci este, este de deplâns faptul că prin uh, niște artificii uh, juridice se încearcă aici uh, o o, o, o justificare uh, care, care nu-și are locul. Pentru noi nu mai există nicio fel de cale de atac decât să mergem la Luxemburg. Nu știu dacă acest lucru este um, uh, util, mai ales acum în criza uh, din zona euro, în care am dat un semnal foarte negativ dacă am zice, a, păi uh, nici controlul bugetar nu mai funcționează în Uniunea Europeană. Uh, din partea PPE susținem raportorul Eh, dar pentru că Consiliul este alături de noi aici în această eh, reuniune, eh, rog Consiliul să mai reflecte, să mai reflecteze asupra poziției sale, să mai să mai să se mai gândească la modul în care, de exemplu, gestionează cheltuielile privind serviciul de acțiune externă, privind multe alte elemente administrative. Eu aș vrea să știu exact uh, despre ce uh, linii bugetare și ce elemente de buget vorbim în legătură cu aceste activități. Da, din păcate, consider că așa cum uh, Consiliul se comportă acum, nu putem să acceptăm o descărcare de gestiune și, trebuie, și din păcate noi trebuie să explicăm cetățeanului de ce pentru astfel de chestiune noi mergem în instanță. Uh, este, este un blocaj uh, al activității noastre pentru că și noi ar trebui să fim pre, uh, preocupați de alte chestiuni, nu doar de descărcare de gestiune pentru Consiliu. Da, înainte nu se pornea, acum nu se mai stinge microfonul. Nu știu ce se întâmplă, spune doamna Gresle. Er zijn duidelijk boze krachten aanwezig in de zaal, eh, maar we gaan ons daar niet laten. După cum eh, vă spuneam, eh, sunt niște forțe malefice care precis s-au adunat aici în jurul nostru, dar asta nu ne oprește. Dăm cuvântul mai departe doamnei Ayala Sender. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, cer, cer scuze pentru că am ajuns cu întârziere, dar uh, nu am reușit să ascult uh, prezentarea domnului Rivelini, însă am cunoștință despre propunerea sa și sunt de acord cu el. Uh, aici discutăm despre descărcarea bugetară a Consiliului. Ce aș fi vrut eu să adaug? Mai întâi, nu știu dacă s-a prevăzut, așa cum există și în alte com comisii parlamentare, să existe o, un reprezentant al Consiliului. Uh, după părerea mea, compromisul la care am putea ajunge este legat și de alte aspecte, și anume relațiile interinstituționale pe ansamblu. Și noua președinție uh, poloneză a manifestat un interes deosebit față de aceste subiecte. Și cred că este un subiect deosebit de puternic care este legat și de transparență și de capacitatea noastră de a identifica situația în mod corect, de a avea o evaluare pertinentă a situației, așa cum spunea și doamna Gresle, de a revizui legislația legislația europeană în toate domeniile, financiar, uh, control financiar și așa mai departe. Eu cred că acest subiect este un aspect foarte important și amendamente pot fi introduse în acest sens. Poate că am putea cere să existe o reprezentare a președinției poloneze în așa fel încât să avem o discuție publică și să putem aborda cea de-a doua parte a discuției și anume descărcarea bugetară către Consiliu. Domnul președinte, mulțumesc. Văd că Colegii sunt de acord cu această propunere, o da din cap că da, pentru a invita președinția poloneză. Foarte bine, voi face acest lucru. Acum va rămâne de văzut cum anume vom organiza lucrurile. Uneori se preferă o întâlnire cu ușile închise, uneori se preferă o întâlnire doar cu coordonatorii, vom vedea. Vom contacta președinția poloneză și vom vedea care va fi modalitatea practică. Știu, doamna Iala Sandel, știu. E adevărat că unele președinții ale Consiliului au refuzat să se prezinte în ședință publică și nu au acceptat decât o întâlnire cu ușile închise și atunci uh, miza este diferită. Noi am discutat, spre exemplu, cu președinția ungară cu ușile închise, am avut uh, ședințe informale cu președinția spaniolă. Deci, ideea este să invităm președinția poloneză la o discuție, la un dialog și aici vom propune o formulă cât mai transparentă și vom vedea dacă e posibil. Apoi, o întrebare concretă a fost evocată și confirmată ulterior de alți colegi, o întrebare adresată Comisiei Europene. O întrebare. Există un reprezentant al Comisiei care să ne poată uh, propune o interpretare referitor la uh, această afirmație și anume în momentul în care se acordă o descărcare bugetară către Comisie, se acordă și Consiliului. Uh, Uh, domnule președinte, în momentul de față nu vă pot propune un răspuns concret. Am notat observațiile făcute și în mod uh, clar vă invit să formulați această întrebare prin uh, scrisoare oficială și să o adresați comisiei. Evident, comisia va răspunde la această întrebare. Domnule președinte, vă rog să mă credeți, în această dimineață mi este imposibil să vă răspund la această întrebare la prima vedere aș spune că până la urmă Comisia va avea o poziție înțeleaptă și nu va dori să se amestece într-un fel de ceartă în familie, ca să spun așa. Comisia își dorește descărcarea bugetară, dar încă o dată notez această solicitare și vă invit să îl sesizați pe domnul comisar Șemeta. El cu siguranță vă va răspunde. Domnul președinte, Mulțumesc. Deci, nu vă cerem acum să interveniți într-o ceartă de familie, ci vă rugăm să vă îndepliniți rolul în calitate de uh, comisie executivă și să vă pronunțați pe articolul 319, interpretarea acestuia. Noi avem un drept de descărcare bugetară care merge mai departe decât uh, cel uh, pur și simplu strict acordat comisiei. Deci vă rog să transmiteți această întrebare și solicitare către domnul comisar, pentru că acesta este rolul ce vă revine. Cred că asta e abordarea cea mai bună. Acum altă întrebare. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină intervină domnul Gaier, vă rog. Also die Auskunft der Kommission, sie möchte sich nicht einsetzen, ist ja lustig. Eh, deci, eh, Comisia zice că nu vrea să se amestece, mi se pare chiar hilar, nu vă supărați. Ar putea să însemne, pe de-o parte, că Consiliul are dreptate și atunci problema, cred că e rezolvată problema aceasta a neamestecului. Dar um, haideți să revenim venim la chestii mai serioase. Uh, o întrebare parlamentară uh, ar putea uh, fi pregătită de noi reluând întrebarea comisiei. Deci, o întrebare parlamentară într-o chestiune care nu este semnată doar de un parlamentar sau de doi parlamentari, dar și de câțiva coordonatori care uh, ar uh, exprima pe lângă deputații semnatari că există totuși o voință a Parlamentului de rezolvare a acestei probleme. Și cred că ar trebui să vorbim despre această problemă inclusiv în plen cu Comisia pentru că există elemente de uh, buget uh, care, în raportul domnului Revelini, care ne oferă posibilitatea să lansăm întrebări orale uh, comisiei și să vedem care este punctul de vedere al comisiei pe acele probleme. Și uh, aș mai completa raportul lui domnului Rivelini, sper că nu va fi o problemă pentru dumnealui. Uh, și anume cu o, o frază de genul că acest așa numit gentleman's agreement nu poate fi eh, considerat în continuare temei pentru uh, gest, descărcare de gestiune. Da? Ar trebui încet, încet să cam uh, excludem ceea ce nu este sănătos acest sistem. Uh, tak, Domnul Sondergaard. Uh Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi într-adevăr un lucru bun să ajungem în situația în care punem o adresăm o întrebare orală comisiei. Eventual, poate chiar am putea să consultăm serviciul juridic înainte de concediul de vară și să discutăm cu reprezentanții uh, serviciului juridic uh, înainte de concediul de vară, așa cum sugera doamna Gresle. Cred că cele două întrebări trebuie adresate uh, împreună și Serviciului Juridic al Parlamentului și Comisiei. Eu nu înțeleg prea bine poziția Comisiei. Nu înțeleg de ce nu se poate uh, da un răspuns, nu se poate adopta o poziție. Într-un fel înțeleg, pentru că o astfel de poziție poate duce la o evoluție ulterioară foarte diferită, dar mă adresez Comisiei în momentul de față. Nu o să fie și mai simplu pentru, comisia, pentru descărcarea bugetară a Comisiei dacă dumneavoastră asumați și problemele Consiliului. Deja Deja descărcarea dumneavoastră bugetară nu este simplă. Dacă în plus vreți și problemele Consiliului, foarte bine. Ar fi bine poate ca la comisie să se uh, țină seama de acest lucru și să se uh, distileze treptat această informație la toate nivelurile ierarhice. E bine de știut această informație și sper, domnule președinte, că Vom avea ocazia să consultăm serviciul juridic al Parlamentului și serviciul juridic al Comisiei pe această temă. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Dacă sunt de acord toți colegii, împreună cu secretariatul vom încerca să preluăm sugestia dumneavoastră. Împreună cu domnul raportor vom formula această întrebare orală. Cred că va fi destul de simplu de făcut acest lucru. Domnul raportor este invitat să ia contact cu secretariatul. Avem aliniatul 10 al raportului Rivelini, care, după părerea mea, constituie deja o bază de lucru foarte bună și care ne va permite să formulăm, să adresăm întrebări precise. Dacă adresăm o întrebare parlamentară, atunci trebuie să întrunim suficient de semnături din partea diferiților coordonatori și poate că atunci ne-am confruntat cu o dificultate administrativă. Pentru a trage concluzii, am să dau cuvântul domnului Rivelini. Grazie, Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea colegilor este cea mai înțeleaptă cu putință. Toată discuția de azi dimineață a fost deosebit de importantă. Toată lumea a reafirmat uh, rolul uh, hotărător pe care îl joacă Parlamentul. Și dacă există această uh, scrisoare, în plus cu toate semnăturile coordonatorilor, bineînțeles că ea va avea o, o influență mai mare decât dacă ar fi numai propria mea inițiativă. Tot azi dimineață am aflat că și Comisia va, fa- va avea o atitudine înțeleaptă. Să sperăm că va fi și cazul Consiliului. Eh, Foarte bine. Am ajuns astfel la sfârșitul reuniunii noastre de astăzi. Urez tuturor vacanță plăcută, odihnitoare. colegilor uh, din staff, din uh, uh interpreților și interpreții mulțumesc, reprezentanților comisiei și reprezentanților Consiliului dacă au fost prezenți. Sperăm că toată lumea a înțeles, a înțeles mesajul nostru. Ne revedem la începutul lunii septembrie.